Acum trecem la voturi și începem cu raportul Winkler. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Did you vote in? Mai scheda, scheda. Uh, The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă cu o mare majoritate. Raportul de Castro acum. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Did you vote? Yes, the vote is closed. Da, s-a închis votul, spune președintele. Se adoptă și acesta cu o largă majoritate și îl felicit pe domnul De Castro, pe cum și pe domnul Winkler. Acum trecem la următorul raport. Uh, Ian Hackton Raportorul dorește să ia cuvântul? Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acest uh, raport pe care trebuie să-l votăm astăzi este justificat de faptul că ne este foarte greu să ajungem la un rezultat în ce privește reforma politicii comune de pescuit și nu este surprinzător având în vedere faptul că s-au depus mai mult de 2600 de amendamente la regulament. Raportul meu a fost prezentat ca fiind unul de natură tehnică, dar de fapt conține niște mesaje foarte importante Raportul meu a fost adoptat în unanimitate la Comisia de Pescuit, ceea ce nu e așa este destul de rar. Și ne dorim să garantăm faptul că acest regim de 12 mile ar trebui să poată să fie continuat dacă nu am adoptat acest raport, atunci acest regim uh, de acces uh, până la distanță de 12 mile ar dispare acest an, ceea ce ar fi de neimaginat. Această zonă de 12 mile marine este o caracteristică a politicii comune de pescuit încă din uh, când a fost adoptat primul regulament în 1983 și Întotdeauna um, a existat o prelungire a perioadei de validitate cu 10 ani. Dar știți că acum suntem dependenți de următoarea uh, perioadă de programare, deci vom vedea ce se va întâmpla după 2014. Până și Comisia a acceptat ideea că gestionarea pescuitului în această zonă de 12 mile marine a fost în general un succes. Trăgând învățăminte din acest istoric și știind că gestionarea pescuitului a fost, cum spuneam, uh, uh, un lucru bun față de eșecul uh, pe ansamblu al politicii comune de pescuit, Cred că există suficiente argumente în favoarea extinderii validității acestei zone de 12 mile marine și de ce nu și mai mult de 12 mile marine, dar asta este o dezbatere pentru o altă dată. Vă mulțumesc că votăm vot cu apel nominal să deschis votul. Has everybody voted? A votat toată lumea? Please, we wait. Așteptăm. Ok, the vote is closed. S-a închis votul. Ok. Very large. Majority. Majoritate covârșitoare. Ok. Thank, I congratulate the raporteur. Îl felicit pe domnul raportor. Trecem la raportul Moreira. Vă rog, domnule Moreira. I will be brief and I have something important. Pe scurt, am ceva important să vă spun. În primul rând, în calitate de raportor, fac apel la dumneavoastră să fiți pentru acest acord, pentru că este unul bun și ar trebui să fie considerat un model pentru viitoare acorduri pe același uh, subiect. Și sper că vom, mă voi bucura și eu de unanimitate, ca și raportul dinainte. Însă, în timp ce suntem pentru aceste acorduri, nu acceptăm și nu votăm pentru decizia Consiliului pe, în acest domeniu există o prevedere ce prevede un mecanism de comitologie printr-o procedură de examinare care ar permite Consiliului să controleze deciziile Comisiei cu privire la aplicarea acestui acord. Din punctul meu de vedere, Parlamentul nu ar trebui să accepte ca Consiliul să decidă în mod unilateral cu privire la ceva ce, prin definiție, ar trebui să intre sub procedura de codecizie. În niciun caz nu putem să acceptăm ca Consiliul să abuzeze de comitologie pentru ca, în mod unilateral, să controleze activitățile Comisiei în aplicarea acestui acord. Așadar, aș dori să fie clar că nu sprijinim decizia, proiectul de decizie al Consiliului pe acest subiect. Și dacă această propunere va rămâne neschimbată, ceea ce sper că nu se va întâmpla, nu vom permite ca aceasta să fie considerată un precedent pentru viitoare, viitoare uh, acorduri internaționale. Din păcate, Consiliul uh, nu mai este prezent, însă sunt convins că acest mesaj va ajunge la Consiliul. Uh, Mulțumesc. Votăm. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Felicitări. Raportul Deva acum. Vă rog, domnule Deva. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru că mi-ați dat șansa de a mulțumi colegilor din Comisie și din Parlament care au permis uh, evoluția atât de rapidă a acestui raport. 15.000 de persoane vor muri de foame chiar astăzi. Trebuie... E ca și cum Parlamentul și personalul său, Curtea de Justiție și personalul său au murit de foame, Curtea de Conturi, Ombudsmanul cu tot personalul și o treime din personalul de la Comisie. Populația globală se va dubla conform așteptărilor ajungând la 9 miliarde de persoane. Trebuie ca și producția de alimente să se dubleze pentru a face față atâtor guri de hrănit. Convenția Convenția privind alimentele nu are prevederi suficiente. Noua convenție va introduce noi forme de asistență. Producătorii locali Uh, vor avea clienți locali, vom avea food aid, vom da vouchere agricultorilor din statele în curs de dezvoltare, vouchere pe care să le transforme în bani și în alimente. Vom susține agricultura în statele în curs de dezvoltare. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați muncit atât de mult ca să uh, promovați acest raport și că uh, vă luptați ca să salvați atâtea vieți. Who is in favor? Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Felicitări raportorului. Bauer Report. Raportul Bauer. Și doamna raportor a cerut cuvânt. Vă mulțumesc, domnule președinte, că îmi dați această ocazie pentru că nu a avut loc o dezbatere în plen pe această temă, aș vrea să fac câteva observații succinte. Acest uh, nouă directive va înlocui decizia din 1995 în ce privește protecția consulară a uh, cetățenilor Uniunii Europene. Și uh, această modificare se va face în urma intrării în, în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Pentru că știți foarte bine că în tratate se stipulează faptul că oricare cetățean al UE care se află pe un, uh, într-un stat terț unde nu există o reprezentanță diplomatică a țării sale natale, are dreptul la protecție consulară din partea reprezentanței diplomatice a unui alt stat membru al Uniunii Europene pentru că se poate întâmpla să-ți pierzi pașaportul sau să-ți fie furat, să fii victima unei agresiuni sau a unui accident. Deci sunt multe cazuri în care ai, poți să ai nevoie de protecție consulară. Cum spuneam, cetățenii pot să ceară ajutor uh, oricărei reprezentanțe diplomatice a unui stat UE, uh, um, dar să spun așa, asta se întâmplă în situații care nu sunt de criză, nu sunt uh, urgente. Ne putem gândi la situațiile în care se declanșează un război sau o altă criză și se trebuie organizată evacuarea cetățenilor UE. Uh, în cazul acesta, uh, reprezentanța UE va trebui să coordoneze eforturile. Este un foarte bun exemplu al faptului că uh, Chiar dacă avem nevoie de mai multă Europa, asta nu înseamnă că avem nevoie și de mai multă birocrație. Nu! Trebuie să putem să-i protejăm mai bine pe cetățenii uh, europeni care se regăsesc în mijlocul unei situații de criză sau de urgență. Vreau să mulțumesc celor care m-au ajutat la redactarea acestui raport și rog pe colegi să voteze în uh, favoarea adoptării sale. Vot cu apel nominal se deschide votul. Has everybody voted? A votat toată lumea? S-a închis votul. Ok. It is approved. Congratulations. Se adoptă. Felicitări, doamnei raport. Bastos report. Raportul Bastos. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Felicitări. Bowles Report. Bun, uh, trecem la raportul Bowles. Vot cu apel nominal. Vot secret. Has everybody voted? A votat toată lumea. The vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Mr. Kaminski. Mr. Kaminski? Domnul Kaminski. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este inacceptabil faptul că uh, supunem la vot o persoană. Este un vot secret, însă numele său nu este văzut. Nu cred că este procedura parlamentară obișnuită, pentru că am votat pentru sau împotriva cuiva cărui nume nu era nici măcar pe ecran. Gli uffici mi dicono che abbiamo... Secretariatul îmi spune că am respectat întru totul procedura ca atare. Uh, votul este validat și continuăm. Raportul Morera. Amendament 1. Who is in favor? Who is against? Amendamentul 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. raportul în totalitatea sa. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări! Următorul punct. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Felicitări! Raportul Schnieber-Jastram. Aliniatul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 23. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 36. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificăm. În regulă. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 51. Pe două părți, prima parte. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 107. Prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 110. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 111. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 115. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 116. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 122, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm, în regulă. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Approved. Se adoptă. Domnul Cortes Lastra. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Amendamentul este după cum urmează. După Dorim să uh, introducem um, protejând în același timp dreptul femeilor de a avea um, acces la um, protec- la protecție legitimă. Este, nu este nimeni împotrivă? Ok. I'm sorry, onorevole Cortes Lastra, it is impossible to put in vote this uh, order. Mulțumesc, domnule Cortes Lastra, exist, există obiecții, deci nu puteți depune acest amendament. Amendamentul 144, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 147 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. opt prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm, verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu o largă majoritate. 18. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Domnul Cashman. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de acest vot final foarte important, aș dori să vă gândiți la majoritatea uh, bărbaților care s-au ridicat în picioare pentru a le respinge uh, drepturile femeilor. Mulțumesc. Mr. Mitchell. Yeah. Mr. Mitchell. Ok, ok. I, I, I, give, I give the floor only to Mr. Îi dau cuvântul numai domnului Mitchell și apoi gata. Domnule Mitchell, vă rog. Motivul pentru care m-am ridicat este că 200 de milioane de femei lipsesc din populația mondială din cauza uh, feminicidului. Trebuie să uh, apărăm drepturile femeilor, ele nu trebuie să fie avortate numai pentru că sunt femei. Ok. Roll call vote. Vot, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă cu o largă majoritate Felicitări raportorului. Poftă mare la prânz. Sbagliato molto. Please, please, please. Colleagues. Herr Präsident, ich will nur kurz, dass meine Maschine zwischendurch Domnule președinte, aș dori numai să spun că uh, consola mea de vot a funcționat, ba a funcționat, ba n-a funcționat, deci este o problemă cu consola mea de vot. Mulțumesc! În regulă, vom informa serviciile cu privire la asta. Bun. Trecem acum la explicațiile de vot.